Președintele a primit din grupul ALDE o solicitare de nominalizare a domnului Klintz în delegația pentru relațiile cu Elveția și Norve- Norvegia și în uh, Comitetul Parlamentar EU-Islanda și în uh, Comitetul Parlamentar a Zonei Euro doamna Caroline Nagenthal în delegația pentru relațiile cu India, doamna Ulrike Müller în delegația pentru relațiile cu Australia și uh, Noua Zeelandă și doamna Hirsch în delegația pentru uh, relațiile UE-Turcia. De asemenea, EFDD a cerut nominalizarea domnului Muten în uh, Comisia Libe, în Comisia FEM și în Comisia de anchetă care se ocupă de investigarea contravențiilor și proastei administrări a aplicării uh, legislației europene în ceea ce privește spălarea de bani, uh, evaziunea fiscală și frauda fiscală. Există comentarii? Dacă nu, atunci aceste nominalizări sunt aprobate. După aceea